combate bolile netransmisibile la nivel mondial. Vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte fructuoasă. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Într-adevăr, a fost o dezbatere foarte interesantă, atât în ceea ce privește statisticile, cât și în ceea ce privește aspectele sociologice. Din cei 18 vorbitori, 13 au fost femei atunci când se discută genul acesta de subiecte în Parlament, se pare că colegele noastre de genul feminin sunt mai angajate decât colegii. Deci, felicitări! Uh, iată două proiecte de rezoluție în încheierea dezbaterii. Voturile vor avea loc în curând, uh, la prânz astăzi. Următorul punct pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind abordarea strategică a Uniunii Europene în vederea conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012. Este o întrebare uh, cu solicitare de răspuns oral din partea Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Dau acum cuvântul domnului Royle pentru întrebare. El este autorul întrebării. Aveți 5 minute la dispoziție. Colegii... Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, Comisia a prezentat o idee, un concept pentru Uniunea Europeană în vederea Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații 2012. Există un punct central în această prezentare se ia notă de faptul că statele membre sunt membre UIT, însă există multe subiecte uh, foarte relevante pentru întreaga Europa. De exemplu, am câteva exemple în acest sens care se regăsesc și pe ordinea de zi a acestei conferințe. De exemplu, coordonarea transfrontalieră a alocării frecvențelor pentru dividendul digital sau armonizarea distribuirii frecvențelor pentru radionavigația prin satelit. Pentru Galileo este un lucru foarte important. Apoi, introducerea de sisteme de alertă rapidă în trafic. Există proiectul Cezar, de exemplu, pentru cercetarea și gestionarea spațiului aerian, care poate să fie influența de aceste discuții. Apoi, avem și emisii de frecvență din partea instrumentelor cu frecvențe joasă. Și mă refer aici la aparatură medicală sau radio de amator și acesta este un subiect care se găsește pe ordinea de zi. Toate aceste puncte, care vor fi abordate în cadrul conferinței mondiale, au un impact direct asupra multor sectoare din Uniunea Europeană, asupra pieței unice, asupra politicii spațiului, transportului și cercetării. Și toate discuțiile sunt axate pe servicii în acest domeniu, în general. Conferința are, prin urmare, o conferință europeană și asta este pentru prima dată că se întâmplă așa ceva în cadrul unei conferințe UIT. Întrebarea este cum va prezenta Comisia interesele europene în această conferință, având în vedere abordarea politicii europene și având în vedere că este important să vorbim cu toți într-un singur glas la nivel european. Comisia noastră consideră că negocierile multilaterale trebuie să se bucure de o poziție unică a Uniunii Europene dacă vrem ca interesul nostru să fie sprijinit și dacă vrem să, să promovăm utilizarea responsabilă a spectrului de frecvențe radio. Există și controverse în rândul statelor membre pe acest subiect și de aceea spun că e important să există o poziție unică a Uniunii Europene în cadrul acestei conferințe mondiale. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că se stabilește o agendă corectă pentru următoarea conferință pentru a reflecta interesele europene. Este important să se stabilească că în ceea ce privește negocierile referitoare la primul program european de frecvențe radio, sunt avute în vedere aspecte foarte importante în cadrul acestei conferințe. În special în ceea ce privește comunicarea de frecvență în bandă de 800 de MHz. Este important ce se întâmplă la nivel european și la nivel mondial. Pe 11 mai am avut un raport pe acest subiect și care ar trebui, cred eu, recitit în vederea conferinței raportul domnului Hochmar trebuie să fie luat în considerare în cadrul conferinței 2012. Acest raport se referă la traficul de date mobile în Uniunea Europeană, la importanța de a avea propria gamă de frecvențe în banda de 12.000 de MHz și de asemenea este subliniată importanța promovării obiectivelor uh, frecvențelor radio europene, foarte importante pentru promovarea comunicării în Uniunea Europeană în viitor. Nu vrem denaturarea concurenței, vrem să permitem și noilor actori să poată intra pe piață și este foarte important ca toți cei care folosesc frecvențe în radio, în televiziune, să poată folosi frecvențele pe care le au, să aibă suficiente frecvențe disponibile. Noi vorbim despre probleme în Europa, dar nu luăm în considerare și oportunitățile pentru industria europeană. Uh, dacă aranjăm lucrurile astfel încât să fim productivi și să exploatăm noi potențialuri. Această conferință este o adevărată oportunitate pentru noi și de aceea avem această întrebare orală pentru Comisie cu privire la abordarea dată de Uniune acestei conferințe. Credem că trebuie luată în considerare situația și reglementările din Europa în, la un nivel mult mai ridicat în cadrul următoarei conferințe pentru a ne putea exploata potențialul maxim cu privire la utilizarea frecvențelor în vederea promovării creșterii în Europa. Nu putem vorbi despre creștere dacă atunci când avem ocazia să o promovăm nu facem nimic și de aceea am uh, ridicat acest subiect în discuție. Mulțumesc, spune domnul președinte, doamna comisar Malstrom are acum ocazia să răspundă. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, Comisiei ITRE pentru că a ridicat această chestiune. Uh, punctele cele mai relevante unde vocea comună europeană este critică este, uh, sunt coordonarea pe banda de 800 de MHz și reglementarea privind Uh, uh, echipamentele de, pe frecvențe scurtă. Ambele sunt zone unde deja există legislații la nivel european. Luând notă de consensul care se dezvoltă în Uniunea Europeană privind substanța și dat fiind că procesul preparatoriu pentru conferința de la Dublin este aproape încheiat, Comisia nu consideră că în acest stadiu este nevoie de a trece dincolo de aranjamentele practice așa cum se propune în comunicare. În acest context, Comisia cere ca statele membre să-și manifeste datoria pentru a evita orice rezultat care să afecteze regulile interne ale Uniunii Europene sau area lor de aplicare. Comisia va monitoriza procesul și nu va ezita să ia toate măsurile necesare dacă statele membre nu își respectă datoriile conform tratatului. Comisia uh, va merge dincolo de abordarea bazată pe coordonare, chiar până, mergând până la o decizie a Consiliului, propunerea unei decizii a Consiliului, care să ducă și la o reexaminare a statutului și rolului Uniunii Europene în cadrul UIT. În ce privește agenda viitoarei conferințe din 2015, noi ne-am uh, stabilit strategia de comunicații uh, și în rezumat, în ce privește viitorul spectru pentru broadbandul wireless, Comisia nu crede că este corect să se specifice deja anumite benzi de frecvență și mai degrabă să avem abordare holistică care să ia în considerare toate oportunitățile. Trebuie să avem o reflexie comună la nivel european în ce privește politica de spectru, pentru că aceasta reprezintă o, o parte esențială a politicii de spectru radio, așa cum a fost uh, susținut uh, și de Parlamentul European în uh, prima lectură a raportului. Uh, Uh, încercăm să convingem statele membre că nu este necesar să formalizăm o poziție pentru acest punct în special. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna comisar. Și acum dăm cuvântul uh, oratorilor care vorbesc în numele grupurilor parlamentare. Mai întâi, domnul Hochmark, două minute în numele grupului Partidului Popular European. Thanks to the commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamne comisar, pentru răspunsul la întrebarea orală. Eu vreau să subliniez două lucruri care mi se par importante în această discuție. Când vorbim despre spectru, despre telecomunicații, rețele wireless mobile și dispozitive de diverse feluri, tehnologii, Uh, este unul dintre domeniile cu dezvoltare cea mai accelerată din comunitatea globală de astăzi. Și vorbesc de comunitate globală pentru că nu e vorba doar de economie, ci și de politică, informație, știință și toate celelalte sectoare ale societății. Este una dintre cele mai rapide uh, sfere de acțiune și trebuie să fim flexibili. Totodată și abordarea noastră trebuie să fie una ambițioasă. Și după ce am ascultat pe doamna comisar, uh, eu cred că Comisia ar trebui să aibă o abordare și mai ambițioasă în cadrul viitoarei conferințe pentru radiocomunicații. Pentru că atunci când tehnologia se uh, dezvoltă atât de repede, Uniunea iar uh, Uniunea Mondială pentru Radiocomunicații are întruniri constante, um, moștenire de, de anilor 20-30, când lumea era cu totul altfel, este important să asigurăm o continuitate și să uh, stabilim uh, importanța frecvențelor. Pentru că politicienii spun întotdeauna fraze precum mâine începe astăzi, dar în acest domeniu chiar așa este. Uh, pentru că conferința pentru telecomunicații din 2015 se pregătește astăzi și trebuie să avem o abordare ambițioasă pentru a pleca de la această conferință cât mai uh, pregătiți astfel încât Europa să fie un lider în dezvoltarea globală în ceea ce privește telecomunicațiile, uh, comunicațiile wireless, mobile și așa mai departe. Când discutăm despre criza datoriei și aceasta este o provocare pentru noi să tratăm aceste subiecte și avem nevoie de o, o abordare și mai ambițioasă pentru flexibilitate și pentru a avea o, o uh, poziție de lider. Domnul președinte, mulțumesc frumos, domnule Höckmark. Urmează, din partea socialiștilor, timp de două minute, doamna uh, Krautmann. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Conferința Mondială a Radiocomunicațiilor pare un subiect prea tehnic, sec și totuși, având în vedere utilizarea pe scară largă a smartphone-urilor, nevoia crescută de benzi de frecvență, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, comunicarea mobilă devine un subiect din ce în ce mai sensibil. Nu trebuie ca doar tehnicienii să se ocupe de asta. Noi, legiuitorii, trebuie să creăm cadrul pentru evoluția acestei noi tehnologii, păstrând utilizarea deja existentă a spectrului. Mă gândesc, de exemplu, la radiodifuzori. Este vorba de o resursă limitată și atunci chestiunile care țin de alocarea spectrului radio sunt esențiale pentru evoluția viitoarelor aplicații. Și această conferință mondială care va avea loc uh, anul viitor și care va stabili agenda pentru 2015 trebuie să uh, vadă conturarea unei poziții europene comune pe scena internațională. Insist, doamnă comisar, cu privire la nevoia de coordonare în pozițiile asumate realizate de statele membre. Este absolut esențial pentru ca Europa să devină un actor esențial pe piața telecomunicațiilor, fiindcă nu e vorba doar de competitivitate aici. Este un sector care poate să crească, poate să formeze noi locuri de muncă și noi, socialiștii și sociodemocrații, susținem de luni de zile acest mesaj și totuși potențialul acestui sector pentru relansarea economică europeană continuă să fie ignorant. Există multe uh, forțe care pot să fie dezvoltate în concordanță cu alte sectoare, transport, politică spațială, cercetare. Prin urmare, această conferință se înscrie în cadrul discuțiilor pe care le avem cu privire la politica spectrului de frecvențe și a comunicațiilor. Trebuie să se folosească întreg spectrul pentru a vedea care sunt benzile de frecvență unde pot apărea noi uh, servicii. Apoi mai există și chestiunea spinoasă a interferențelor și țările care au o frontieră externă la Uniunea Europeană um, se confruntă cu probleme pe care trebuie să le depășească. Prin urmare, e nevoie de un răspuns coordonat la nivelul Uniunii Europene și um, din potrivă, noi urmărim o evoluție divergentă a, a poziției statelor membre. Știți foarte bine, doamnă comisar, că Parlamentul European este alături de Comisie pentru a încerca să îndeplinim obiectivele care au fost pe larg dezbătute aici. Mulțumim doamnei Hautman, spune domnul președinte. În numele liberalilor, două minute, are acum cuvântul doamna Lena Eck. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să utilizăm în această perioadă de criză toate instrumentele de care uh, dispunem pentru a face față situației. Chestiunile care țin de TIC și de radiocomunicații sunt foarte importante. Agenda digitală. Trebuie să construim o piață internă digitală și trebuie să creăm soluții TIC care să stea la baza unei Europe care să poată ieși din această criză. Mă gândesc la e-sănătate, e-democrație, transporturi inteligente, eficiente, infrastructuri și rețele inteligente. Multe dintre ele vor fi dificile de realizat, poate chiar imposibile, dacă nu avem un cadru reglementar și acorduri internaționale necesare, așa cum e cazul și pentru reglementarea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. În al doilea rând, Comisia are o muncă de făcut aici în sensul că trebuie să se asigure că abordarea europeană este într-adevăr bine reprezentată în cadrul conferinței. Pentru prima dată, Comisia are acum ocazia să vorbească în numele interesului Uniunii Europene în negocieri internaționale și Comisia trebuie să promoveze cadrul european de reglementare. Dacă vă uitați la documentele pe care le-am votat în luna mai în Parlament, acestea reprezintă o bază pentru agenda digitală numerică și uh, strategia UE 2020 reprezintă cadrul necesar pentru competitivitatea de care avem atât de multă nevoie. Deci, trebuie să găsim o cale pentru a avea această consecvență între legislația europeană și cadrul reglementar internațional. Și solicit Comisiei să dea dovadă de o strategie consecventă pentru a se asigura că în negocierile ce vor urma există o dimensiune europeană. Aștept de asemenea din partea Comisiei să apere în mod ferm principiul de transparență și de integritate, așa cum este el exprimat în pachetul Telecom. Mulțumesc! doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Filip Lambert din partea verzilor. Ah, nu, no, nu, no, Kirus Lambert, ah, je vous ai pas vu, cher voilà, collègue. Excusez-moi, excusez-moi. Evharisto, madame la <laughs> présidente. euh, je vais continuer à partir de, du point où, euh, où... Mulțumesc, doamna președinte. Voi continua de unde a uh, terminat doamna Catherine Trautmann. Pentru noi, noi uh, spectrul reprezintă un bun comun. Este ca și aerul, clima, și asta înseamnă pentru noi că acest bun trebuie gestionat colectiv uh, și sub controlul puterilor publice. Nimeni nu poate să fie considerat ca proprietar al unei părți al spectrului, a spectrului radio. În al doilea rând, trebuie ca acest spectru să fie exploatat în maniera cea mai eficace și flexibilă. Trebuie să înțelegem care este utilizarea actuală a spectrului. De aceea trebuie să facem o analiză a alocării spectrului. Dacă alocăm benzi de spectru care sunt alocate, utilizate la 2% din capacitate, acest lucru nu mi se pare o utilizare foarte eficace. Trebuie să utilizăm în mod eficient acest spectru. Și ultimul element este vorba de un bun public care nu are granițe. După cum a spus Gunnar, trebuie să facem legătura cu orice dezbatere în legătură cu viitorul construcției europene. Noi, cetățenii europeni, ne confruntăm fiecare cu egoismul și lipsa de uh, voința statelor membre care vor să spună că Europa nu trebuie să aibă o putere de decizie în domeniul radio. Trebuie să uh, utilizăm subsidiaritatea, dar trebuie să găsim o soluție la nivel european și trebuie să trecem de egoismele naționale. Acest lucru vreau să îl uh, spun în această dezbatere. Mulțumim, domnule Lambert. Acum un minut și jumătate, domnul Vlașac. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nejprve bych chtěl zdůraznit, že považuji za... Domnul președinte, domnilor și domnilor, ar trebui să spun că, după părerea mea, este foarte important să avem o abordare coordonată și armonizată statele membre, între statele membre și instituțiile europene în ceea ce privește uh, negocierea punctelor uh, care vor fi discutate în cadrul conferinței uh, de anul viitor. Este vorba de o abordare comună pentru promovarea serviciilor și tehnologiilor mobile în cadrul directivei uh, referitoare la frecvența cu 800 uh, de MHz um, în ceea ce privește uh, programul SESAR și în ceea ce privește rețelele 4G. Din punctul, din punctul de vedere al vitezei rețelelor, foarte importante sunt condițiile care să asigure Uh, protejarea sistemului Galileo și a altor sisteme care ajută traficul uh, aerian. Foarte importante sunt uh, sistemele inteligente, activitățile științifice legate de monitorizarea Pământului, care sunt relevante pentru schimbările climatice. Doamnelor și domnilor, Aș dori să spun că folosirea spectrului radio pentru societate este foarte importantă. Uh, spectrul radio are un caracter uh, strategic și global. Și evoluțiile din acest domeniu vor fi foarte importante pentru uh, dezvoltarea tehnologiilor wireless și a tuturor serviciilor din acest domeniu. Toate acestea vor avea efecte foarte importante. Mulțumesc! Acum, în, gru- în numele grupului EFD, are cuvântul domnul Pașca. Comisarca, Svetová... Mulțumesc, președinte, domnule com... comisar. Conferința UIT din 2012 va discuta modificări ale codului pentru uh, radiocomunicații, lucru care ar putea afecta agenda digitală a Europei. Participanții digit- legitimi aici sunt statele membre. Statele membre vor depune propriile priorități și interese. De aceea, Comisia, care nu poate să ia parte la conferință, va trebui să promoveze propriile sale obiective și, obiect- și ambiții prin statele membre și va trebui să găsească o cale oportună. Uniunea este privită în punctul 1.17 spectrul între 790-852 de MHz și punctele 1.4 și 1.18 care uh, privesc utilizarea sistemului Galileo și punctul 1.20 care se referă la balonele meteoro- meteorologice de mare altitudine. Inst- interesele Uniunii implică 25 de puncte de pe ordinea de zi. De aceea este crucial să găsim o modalitate eficientă de a comunica cu statele membre

Eu cred că pozițiile, eu sprijin pozițiile care au fost exprimate și cred că Uniunea Europeană trebuie să fie lider în crearea unei societăți și a unei economii bazate pe cunoaștere, care să fie viabilă, având în vedere schimbările cu care ne confruntăm. Însă pentru asta trebuie să desăvârșim piața internă, deci trebuie să punem accentul pe aceste sectoare de cercetare și inovare. De aceea Uniunea Europeană ar trebui să exprime o poziție consolidată pe marginea acelor chestiuni în care Uniunea are competență. După cum știți, conferința ce va urma va adopta amendamente și modificări în ceea ce privește regulamentele în vigoare. Comisia trebuie să se asigure că această agendă va oglindi poziția Parlamentului European și că interesele Uniunii Europene vor fi promovate la nivel internațional. Avem nevoie de o abordare foarte clară, în așa fel încât spectrul să fie utilizat pentru realizarea scopurilor fixate la nivel european. De asemenea, nu uitați și chestiunea subsidiarității. Este un principiu de bază a Uniunii Europene. Statele membre trebuie să țină seama și de interesele Uniunii Europene. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dragi colegi, iată că ajungem acum la procedura catch de ai, mai avem timp la dispoziție, lucru destul de rar, deci colegii care doresc să intervină pot să o facă. Deocamdată, domnul Castiraciu, să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori în acest context să aduc aminte Comisiei și tuturor din Europa cât de important este ca în domeniul, comunicațiilor, uh, domeniul comunicațiilor să ajungem din nou în top, deoarece ne aflăm în concurență cu marile puteri ale lumii. Trebuie să fim mândri și trebuie să progresăm în ceea ce privește unele pro- uh, probleme cum este Galileo am, uh, în foarte multe blocuri se lucrează la sistemul Galileo și în Nuremberg, de unde vin eu, se face acest lucru și uh, acolo există niște potențiale imense, însă pentru acest lucru avem nevoie de sprijin, avem nevoie de sprijin pentru a putea fi continuată cercetarea, avem nevoie de sprijin pentru ca uh, locul nostru în lume să fie îmbunătățit pe viitor. Așadar, vă rog, haideți să lucrăm cu toți împreună în, în ceea ce privește aceste mari sisteme. Ar fi foarte bine să avem propriul nostru sistem Galileo pentru a fi independenți uh, pe plan global și în cadrul uh, următoarei uh, conferințe acest lucru ar trebui să fie reflectat în mod adecvat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dorește altcineva să ia cuvântul? înainte să dau cuvântul uh, Comisiei pentru a încheia discuția. Dacă nu, atunci uh, doamna comisar are cuvântul. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Vorbim aici despre un domeniu care se schimbă foarte rapid și cu un potențial foarte mare. După cum știți, există un punct legat de spectrul pe bandă largă. Noi Examinăm acest spectru de bandă largă mobilă și până la sfârșitul anului am uh, armonizat banda de 1100 de MHz. După cum știți, conferința nu se poate, Com- Comisia Europeană nu se poate exprima în conferința din 2012, dar poate să discute rolul Uniunii. Rolul Uniunii va fi discutat la conferințele ulterioare. Bineînțeles că vom căuta o maximă coordonare a uh, poziției europene avem o propunere, prin această conferință ține de uh, propunerile principale în cadrul uh, frecvențelor radio. Acest uh, program politic pentru frecvențele radio ne va ghida poziția specifică. Uh, cadrul de reglementare pentru rețelele electronice reprezintă un rol extrem de important jucat de Parlamentul European comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu pe care o dezbatem aici și răspunsul dumneavoastră va fi extrem de important pentru noi în formularea politicilor. Deci, așteptăm continuarea discuțiilor cu Parlamentul European. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu, doamnă comisar, stimați colegi. Am primit o propunere de rezoluție pe, acest, pe această temă. Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie a fost uh, la originea acestei propuneri. Discuția se încheie aici și mai și facem o, o pauză de câteva minute până la începerea votului. Ședința se suspendă.